Bueno, señorías, vamos a proceder a la votación. Doamnelor și domnilor, haideți să trecem la vot. De acuerdo con el orden del día. Avem uh, mai multe subiecte de votat, conform ordinii de zi, și vom începe sesiunea de votare conform procedurii simplificate, votând în primul rând raportul domnului Simpson, acord cu Mongolia. Vot prin apel nominal. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. 456 de voturi pentru, 21 împotrivă, 2 abțineri. Se adoptă. Trecem acum la următorul vot. Tot prin procedură simplificată, e vorba de raportul domnului Simpson privind acordul cu China referitor la transportul maritim. Vot prin apel nominal s-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. 558 de voturi pentru, 19 împotrivă, 11 abțineri se adoptă. al voto según Trecem acum la votul raportului domnului Böge, mobilizarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene, procedură simplificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. 610 dimitidos. 581 de voturi pentru, 23 împotrivă, 6 abțineri. Se adoptă. Tiene usted la palabra. Domnul Severin are cuvântul. Uh, yes, uh, I want to... Da, aș fi vrut să spun că consola mea de vot nu funcționează. You will get help. Oh. Veți fi ajutat imediat. Begui ya lo habíamos votado, ¿no? ¿Eh? Begui lo habíamos votado, ¿no? Sí, sí. Pasamos ahora también... Haideți să votăm tot prin procedura simplificată raportul doamnei Raportul domnului Berghe, mă scuzați, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. 578 pentru, 26 împotrivă, 12 abțineri. Se adoptă. Ora, según el mismo procedimiento, al informe... Conform procedurii simplificate, vom vota acum raportul doamnei Haug, proiect de buget rectificativ numărul 6 pe 2009. Vot prin apel nominal cu majoritate calificată. S-a deschis votul. Se cierra votación. S-a închis votul. 600 de voturi pentru, 8 împotrivă, 33 de abțineri se adoptă. Tot prin aceeași procedură, votăm acum raportul doamnei Haug privind proiectul de buget rectificativ numărul 7 per 2009. Vot unic, majoritate calificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. 605 pentru, 23 împotrivă, 14 abțineri, se adoptă. Aceeași procedură pentru raportul doamnei Haug privind proiectul de buget rectificativ numărul 8 per 2009, vot unic, majoritate calificată, vot prin apel nominal, s-a deschis votul. Se cierra la votación. S-a închis votul. 651. 594 pentru, 27 împotrivă, 30 de abțineri. Se adoptă. Astfel se încheie votarea. Vom trece acum la explicațiile de vot. Ai Nimeni nu dorește să ia cuvântul. Dacă dorește cineva să ia cuvântul, dacă are cineva vreo explicație de dat, o va transmite președinției prin scris. Și sesiunea se suspendă până la 11.30 când va lua cuvântul președintele Parlamentului.